Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. După un weekend atât de frumos și însorit în întreaga Europa, vă mulțumesc că sunteți gata să discutați cu noi chestiuni foarte importante, importante chestiuni europene. Începem reuniunea. de astăzi și de mâine. Mâine și după amiază și dimineață, desigur. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există alte observații, se poate adopta ordinea de zi. Nu sunt comentarii, vă mulțumesc. Anunțurile mele. Mai întâi. reuniunea comunității energetice. Foarte important, ar trebui să ne simțim răspunzători pentru această cooperare internațională în comunitatea energetică. Nouă țări înconjurătoare din Balcanii Occidentali, Moldova, Ucraina și Georgia și la state cu statut de observator, pentru că în anul 2005 Noi am fost comisia cea mai importantă și răspunzătoare care a avut această inițiativă. Vreau să vă invit la <clears throat> plenara adunării parlamentare mâine, între sesiunile noastre de dimineață și după mine. Deci 24 aprilie de la o la 1 și jumătate până la 2 și jumătate. Ține o oră. 1 și jumătate până la 2 și jumătate în sala 3E3. 3E3. Eurodeputații ITRE și membrii parlamentelor din comunitatea energetică consacrată nouă membrilor ITRE și din țările comunității energetice. E foarte importantă pentru cooperarea noastră energetic cu țările din Balcanii Occidentali și vecinătatea răsăritene, Georgia, Moldova și Ucraina. După cum am spus și v-aș încuraja ferm să veniți la această reuniune. Măcar o jumătate de oră sau 20 de minute. Doar să spuneți câteva cuvinte sau să ascultați ce facem mâine. Vă rog frumos să fiți cât mai activi. O să discutăm energia regenerabilă și doar energia regenerabilă în comunitatea energetică, să influențăm vecinii, dacă suntem serioși în legătură cu întreaga chestiune legată de climă și energie. Un prânz sub formă de sandwich. O să vă încurajez să mâncați un sandwich ca prânz înainte de reuniune, de la ora 1 până la 1 și jumătate vorbesc despre ceva foarte important. În acea sală de întâlnire, 3E3, să avem și sandwich ul Ca să nu mergeți în altă parte pentru prânz. Deci vă rog să fiți prezenți. Măcar unul sau doi colegi din grupurile politice mai mari și un reprezentant din cele mai mici la reuniunea precedentă au fost două persoane prezente de la ITRE, Rebecca Harms și Erji Buzek. N-a arătat foarte bine, vă dați seama, pentru că au venit oameni de la 5.000 de km distanță sau 3.000 de km distanță să se întâlnească cu noi și N-am fost decât doi din uh, Parlamentul European prezenți la această întâlnire parlamentară. Vă rog așadar să fiți prezenți chiar doar câteva minute. Să transmiteți semnalul că suntem serioși în legătură cu propriile noastre decizii, nimic altceva. Și acum o să trec la un alt anunț. Parlamentul European și Comisia Europeană vor avea o conferință în legătură cu modelarea viitorului digital, provocarea revoluției digitale în Parlamentul European la Bruxelles pe 25 aprilie, de la 2 și jumătate la 6 și jumătate. Deci de la 2 și jumătate la 6 și jumătate, pe 25 aprilie, miercuri după amiază. Modelarea viitorului digital, provocarea revoluției digitale, o conferință care se va concentra, printre altele, pe investiții pentru descătușarea digitalizării, pentru a evita diviziunea digitală, investiții pentru cetățenii europeni, piața unică digitală pentru firmele europene. Toți membrii ITRE sunt invitați. Bun, unii văd că zâmbiți. N-ați zâmbit la comunitatea energetică? Dar la agenda digitală văd că păreți mai interesați. Deci aprobarea procesului verbal de pe 21-22 februarie 2018, dacă nu există obiecții, până la sfârșitul reuniunii, <clears throat> procesul verbal se consideră adoptat. Vă mulțumesc foarte mult. Punctul 4. Totul merge foarte bine. Regulamentul cu privire la ENISA. Agenția Europeană pentru Securitate Cibernetică de abrogarea regulamentului Uniunii Europene 526-2013 și certificarea de securitate cibernetică privind uh, informația și comunicarea, tehnologia respectivă, deci actul uh, securității cibernetice. Proiectul uh, de aviz al colegei noastre, Angelica Nibler care alături de noi și unii raportori din umbră, care sunt și ei alături de noi, după cum îi văd, minunat. Acest uh, act uh, al securității cibernetice, declarația comună a Comisiei Europene, a Parlamentului European și Comisia IMCO, în baza regulii 54, este asociată cu competențe partajate privind titlul 3, privind certificarea. și haideți să începem discuția. Doamna raportor, dacă puteți să vă prezentați sau să ne prezentați proiectul de aviz. Doamna Nibler are cuvântul. Stimate domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Mă bucur să vă pot uh, prezenta uh, astăzi proiectul meu de raport privind actul uh, privind securitatea cibernetică. Unii colegi m-au contactat deja în legătură cu acest raport, le mulțumesc pentru sugestii și pot să vă spun de pe acum că aștept cu nerăbdare dezbaterea pe care o vom avea în comisie. Am să fac un rezumat al amendamentelor mele. Sunt trei elemente pe care încerc să le abordez. Întâi, rolul și mandatul ENISA, deci cum să funcționeze uh, Uh, viitoarea sau actuala noastră agenție de securitate cibernetică. Al doilea subiect uh, îl voi rezuma sub uh, ideea de cum asigurăm securitatea cibernetică în Uniunea Europeană și, în al treilea rând, cum, încerc, cum reușim să câștigăm uh, Uh, încrederea cetățenilor în uh, produse și servicii conectate în domeniul TIC. Primul subiect, rolul ENISA și mandatul acesteia. Uh, din punct de vedere politic pot să vă spun că îmi doresc o agenție puternică la nivel european. Tocmai de aceea am sprijinit propunerea Comisiei de a consolida atât financiar cât și din punct de vedere al personalului ENISA astfel uh, încât ENISA să, printre altele, ENISA primește și un mandat permanent. De asemenea, am încercat să consolidez rolul ENISA în, leg în legătură cu activitatea sa de autoritate de uh, certificare. Și cred că asta nu se contrazice cu un rol puternic al agențiilor naționale de securitate cibernetică. În Europa, uh, agențiile naționale în anumite state membre deja uh, funcționează foarte bine, însă există și alte state în care tocmai acum se uh, pun pe picioare aceste aceste agenții, chiar și, um, tocmai în, și în perspectiva directivei NIS pe care am discutat-o uh, de curând în Parlament. Deci, un mandat puternic și, bineînțeles, este foarte importantă cooperarea între ENISA și autoritățile naționale. Am făcut câteva propuneri în acest uh, sens. Cred că rolul ENISA trebuie să um, însemne o bună uh, capacitate operațională, cooperare, și o cooperare cu, cu agențiile naționale, dar și sprijin acordat statelor membre pentru crearea propriilor capacități. De asemenea, cred că ENISA trebuie să joace un rol în uh, crearea unor sisteme europene de securitate cibernetică, împreună cu agențiile naționale, cu industria și cu părțile interesate, um, ENISA trebuie să participe, deci, uh, și să joace un rol esențial în ceea ce privește securitatea cibernetică. Al doilea punct uh, important din acest raport, cum menținem standardele ridicate în domeniul uh, securității cibernetice. Ce modificări am propus? În primul rând, domeniul de aplicare pe care l-am extins oarecum, nu cred că trebuie să fie incluse numai produsele și uh, serviciile IT, ci întregul ciclu de viață. Trebuie incluse și procesele în um, domeniul de aplicare al directivei. Și m-am bucurat că și mulți colegi au sprijinit această idee. În al doilea rând, am uh, optat pentru o abordare bazată pe uh, risc. Deci nu o soluție pentru pentru tot, ci diferite niveluri de securitate uh, de, definite. Și am menținut uh, buna propunere a Comisiei uh, care se referă la trei niveluri de asigurare. Um, am încercat să le formulez poate mai, mai pertinent aceste niveluri de asigurare și aștept uh, și intervenții din partea colegilor uh, um, pentru a se exprima asupra acestui subiect. Iar acum, marele subiect, certificare. Acum uh, prevedem asta la nivel european. A fost un subiect foarte dificil. Comisia a propus pe, să fie pe bază voluntară a, um, um, certificarea atât la nivelul de bază cât și a, la nivelul uh, cel mai ridicat, la nivelul substanțial. Eu am uh, luat o abordare, dar mă interesează și poziția colegilor, și anume ca întotdeauna vorbim despre uh, dispozitive conectate, deci la cele cu un risc ridicat, deci când este vorba de securitate națională, uh, aici să intervină un sistem obligatoriu, însă pentru celelalte două niveluri sistemul să fie unul voluntar. Iar pentru cel mai uh, de jos nivel de securitate să, să se poate eventual merge și pe calea uh, autocertificării. Asta este propunerea mea, este controversată, sunt mulți cu opinii diferite, uh, Tocmai de aceea aștept cu nerăbdare dezbaterea. Poate că uh, colegii vor veni cu idei bune. Deci, uh, pentru a explica situația, pe de o parte vrem un standard de securitate ridicat, ceea ce mm, ar cere o certificare obligatorie, pentru că dacă nu, cei vizați uh, nu au absolut niciun interes să ofere certificări, însă, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la întreprinderile mici și mijlocii trebuie să încercăm să nu creăm bariere suplimentare de intrare pe piață. Este vorba aici de uh, miliarde până la urmă de dispozitive care ar putea fi uh, vizate. Deci dacă este nevoie de fiecare dată de o certificare, IMM-urile Um, ar avea mari greutăți. Deci compromisul meu ar fi tocmai să mergem pe această cale de mijloc pe care am propus-o. Uh, m-am uh, uitat și la articolul 49, aici este prevăzut um, prevăzută delimitarea sistemelor naționale de cele europene și Comisia propusese asta, și anume că atunci când există un sistem euro, european, el, că sistemele naționale să fie înlocuite de cele europene. Am mai făcut și mici uh, ajustări în ceea ce privește competențele la nivel european și național. Ultimul element, uh, crearea nivelelor de securitate. Uh, cum, cum să implicăm atât statele membre cât și industria în procesul de certificare, mai ales uh, industria, deci participarea părților interesate a fost uh, abordată de mulți. Ideea este că întreprinderile au departamente de securitate cibernetică, uneori departamente de sute de persoane, uh, pot să fie chiar 60, um, 80 uh, într-unele firme mai mici, dar există și întreprinderi care se ocupă numai de asta și pot să aibă sute și um, expertiza lor trebuie să fie luată în considerare. Fără uh, participarea industriei, cred că nu am uh, reușit să definim uh, nivelurile acestea de securitate cibernetică. Deci trebuie să ne gândim cum putem în mod inteligent să implicăm industria, cum putem implica statele membre. Imediat termin, domnule președinte. Deci statele membre vor putea face propuneri și un sistem uh, pentru a respinge, dar și industria este implicată prin platforme ad hoc. Iar ultimul punct, încrederea cetățenilor. Nu propun uh, nimic obligatoriu aici, domnule președinte. Aștept dezbat. Thank you very much, madam. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Deschidere de plină pentru o dezbatere cât mai largă și interesantă. Colegul uh, Columbașev de la SCD. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc că ne-ați adus aminte de <clears throat> această manifestare la care Moldova și alte țări din Balcanii Occidentali vor participa. Știți că este una dintre prioritățile noastre ale președinției bulgare. Noi din Europa Răsăritană știm foarte bine cât e de important să particip la astfel de reuniuni. Vă rog să-mi permiteți să o felicit pe doamna Nible și să-i mulțumesc. A făcut uh, o muncă extraordinară. Știm că Germania vrea să depune eforturi pentru Enisa mai bună și mai puternică și vedem că doamna Nibler are aceeași poziție. Consider că propunerea comisiei este foarte serioasă. Știți că există o propunere de a mări bugetul de la 11 la 23 de milioane și cred că avem nevoie de și mai mulți bani și trebuie să uh, încurajăm, uh, să stimulăm rolul ENISA în trei direcții. Mai întâi, ENIS ar trebui să poată să analizeze diversele amenințări și resurse informatice. ENIS are nevoie de mai multe echipamente tehnice și ENISA trebuie să se coordoneze mai bine cu ansamblul Uniunii Europene. Cred că ENISA ar trebui să fie răspunzătoare pentru ceea ce cunoaștem ca fiind blueprint, tiparul pentru a crea o activitate <clears throat> liberă pentru a contracara atacurile care vin din diverse surse și sunt de diverse tipuri. În timp ce se creează cadrul, ENISA trebuie să aibă capacitatea de a reacționa în caz de atacuri împotriva diverse state membre. În ce privește rolul directorului, acesta trebuie să fie răspunzător, să dea socoteală în fața Parlamentului și cred că trebuie să fie desemnat drept consilier special uh, al Comisiei Europene în țări precum Franța și Singapore. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică <clears throat> este direct răspunzător în fața prim-ministrului. ENISA trebuie să poată să ne ajute să depășim egoismul unor state membre iar în ce privește procedura de certificare, aș dori să propun crearea unui nou grup de lucru. Cred că avem nevoie de un grup în care diversi factori de interes să participe reprezentanți ai mediului de afaceri, de exemplu Cred că avem nevoie de o certificare voluntară, de scheme voluntare de certificare și să fim foarte precauți în ce privește definiția, pentru că uneori securitatea cibernetică poate să ducă la temeri. Aș vrea să sprijin propunerea colegilor de la Comisia IMCO, adică diversele unități de certificare trebuie să monitorizeze și să ajută unitățile mai slabe de certificare. ENISA trebuie să fie capabilă să monitorizeze agențiile mai slabe și să ajute la crearea de astfel de agenții acolo unde nici măcar nu există. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, stimată coleg, pentru observații. Următorul vorbitor, domnul Evșen Toschenovski, în numele ECR. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să apreciez proiectul de raport al doamnei Nibler. Consider că e o bază excelentă pentru munca din comisia noastră sprijin propuneri de îmbunătățire pe care le-a făcut uh, colega noastră în proiectul de raport. Trebuie ca ENISA să dispună de un mandat permanent. Agenția trebuie să fie consolidată din punctul de vedere al resurselor umane și al resurselor financiare, pentru că se dovedește că lumea în care trăim devine tot mai complicată și a spune că acum câmpurile de bătălie nu mai au arme bine definite. Acest câmp de bătălie e mai degrabă mediul digital și e foarte dificil să te orientezi uneori în acest spațiu. Mă bucur că colega noastră a introdus și sistemul de certificare al proceselor. Pentru unele subiecte, atunci când ne studiem în amănunt, Există unele semne de întrebare, dar va trebui să le discutăm uh, între raportorii din umbră. Rolul de coordonare și de sprijin al ENISA e ceva clar. Am, în schimb, un mare semn de întrebare în ce privește funcțiile operative. Pentru că eu cred că, în acest sens, situația ar putea să devină destul de complicată dacă îi dă menisa această competență. E cineva însăcinat care vine apoi într-o agenție națională și începe să dea ordine? Cred că trebuie să ne gândim mai ales uh, la impactul și toate implicațiile, pentru că asta ar putea să provoace anumite incertitudini în statele membre. Apoi am unele dubii în ceea ce privește unele auditori ale infrastructurii critice transfrontaliere. E un domeniu extrem de delicat și cred că ar putea să ducă la discuții dificile. Vom propune cu siguranță ca ENISA să fie însărcinată cu coordonarea rețelelor naționale de educație în domeniul securității cibernetice. E adevărat, după cum a spus colega noastră, situația este extrem de dezechilibrată între statele membre. Sunt unele state extrem de avansate sunt și state care nu au multă experiență, deci trebuie să echilibrăm situația. În ce privește certificarea, în legătură cu ce a spus doamna raportor, noi sprijinim mai degrabă cadrul pur voluntar. Înțeleg uh, sugestia doamnei raportor de a ne baza pe riscuri, dar poate că va trebui să inversăm abordarea. Aprecierea riscurilor este uneori subestimată în uh, cadrul Uniunii Europene și numeroase chestiuni nu se bazează pe aprecierea științifică a riscurilor, după cum știm, de exemplu, în SUA ce fac americanii ei se bazează pe evaluarea sau aprecierea riscurilor. Dacă această evaluare demonstrează că o anumită infrastructură ar putea să devină extrem de amenințată, ei trec la nivelul de asigurare mai ridicat. Deci noi ne apropiem mai mult de acest punct de vedere. Salutăm uh, propunerea de creare de platforme de consultare, amendamentul 47, dar nu știm unde să îl includem. Există un grup de participanți, de părți interesate, un grup permanent, există un alt grup. Trebuie să ne gândim cu atenție unde ar trebui să fie localizate aceste platforme. Și în fine, un ultim punct, trebuie să echilibrăm diversele niveluri de asigurare. Cred că nivelurile de asigurare n-ar trebui să fie prea descriptive, pentru că Lumea se transformă extrem de rapid în acest domeniu și cred că trebuie să menținem o anumită flexibilitate bazându-ne eventual pe experiențele naționale, am putea găsi o definiție orizontală. Și apoi trebuie să garantăm uh, coerența pe plan european și asta se leagă de conceperea acestui sistem care deocamdată e dezechilibrat. Sunt întru totul de acord cu doamna raportor că acest proces trebuie să fie bine definit. Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca de bună calitate. Mulțumesc. Cincuie barță! Mulțumim frumos pentru intervenție. Următorul vorbitor este domnul Pavel Terișca din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, domnei Nibler, pentru proiectul de raport. Nu prea îmi place să uh, arunc cu prea multe critici uh, în primul schimb de opinii uh, voi sublinia doar câteva aspecte și vom avea ocazia cu siguranță să intrăm în detalii uh, cu ocazia altor discuții între raportor și raportorul din umbră și, bineînțeles, vom depune amendamente. Câteva observații în legătură cu rolul ENISA. Cred că linia propusă de doamna raportor este una rezonabilă. Cred că majoritatea suntem de acord că nu dorim o revoluție în ceea ce privește rolul agenției. Dorim ca agenția uh, să fie eficace, competentă, permanentă și bine echipată să facă față rolului său. Întrebarea mea este, n-ar trebui să spunem deja în acest raport încotro se poate îndrepta ENISA pentru că, bineînțeles, întregul peisaj când vine vorba de securitatea cibernetică se va schimba foarte mult. Deci, poate ar trebui să punem o clauză finală în care să spunem uh, pe ce trebuie să se concentreze viitoarea reevaluare. Deci poate am putea introduce acolo câteva elemente. E bine să fim ambițioși, dar să ne controlăm ambiția și poate să introducem o dinamică internă deja pentru viitor. O a doua observație pe care aș dori să o fac uh, este următoarea. Um, între paranteze, în ceea ce privește rolul agenției, cred că suntem de acord. Bun, revin acum la celelalte observații ale mele. În ceea ce privește a, asigurările, cred că trebuie să intrăm în detalii ca să înțelegem bine. Pentru că eu cred că ceea ce propune doamna raportor este un nivel ridicat de securitate. Cred că deja se pune problema securității naționale, ceea ce nu intră în domeniul de aplicare acestui text legislativ. Bineînțeles, în discuțiile între raportori din umbră vom înțelege mai bine exact la ce se gândește doamna raportor. Mă bucur că doamna Nibler a abordat structura instituțională. Poate Uh, va trebui să ne concertăm mai mult pozițiile, dar mă bucur că deocamdată consideră că implicarea statelor membre, a agențiilor acestora și a actorilor interesați inclusiv uh, a industriei și a consumatorilor uh, vor fi foarte utile. Bineînțeles, toată lumea va dori să participe, dar trebuie să ne asigurăm că sistemul, că structura va funcționa, va putea funcționa. Și întrebarea este care va fi rolul fiecăruia când vine vorba de identificarea nevoii um, diferitelor proceduri folosite. Cred că trebuie să mergem puțin mai departe decât ceea ce propune Comisia. Aș fi precaut în a stabili structuri uh, prea complicate, dar um, reprezentanții industriei sunt bine plasați să înțeleagă bine, să identifice nevoile. Cred că vom reuși să găsim o soluție. Eu voi face o propunere în acest sens. În ceea ce privește respingerea, și aceasta pune dificultăți, uh, dar poate n-am înțeles eu bine ceva. Um, trebuie să analizăm uh, cu multă atenție opțiunile posibile. În ceea ce privește declarațiile privind produsele, acesta este un alt aspect pe care trebuie să analizăm cu atenție. Mă bucur că doamna raportor a menționat chestiunea și aici voi avea propuneri de modificări. Și o ultimă observație. Am o dificultate pe care o mai discuta, pentru că poate ne am înțeles eu bine, dar cred că se propune o soluție hibridă de către doamna Nidler în ceea ce privește uh, participarea voluntară. Eu cred că ea trebuie să fie sau voluntară sau obligatorie dacă este voluntară, să existe o dinamică internă pentru viitor, pentru a schimba, um, a modifica um, starea de fapt pe viitor. Mă voi opri aici, domnule președinte, mai avem lucruri de discutat. Voi propune amendamente. Sunt sigur că vom reuși să ne apropiem pozițiile. Mulțumesc încă o dată pentru un proiect de raport foarte bun. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul altor vorbitori. Vă rog. Mai întâi mulțumesc Angelica, spune domnul Boni. Um, un raport deloc ușor, dar foarte echilibrat, cred. Cred că trebuie să discutăm, să vedem uh, cum putem orienta acest echilibru spre anumite soluții. Întâi, sunt de acord că ENISA poate să joace un rol cheie în promovarea unei securități cibernetice comune uh, și înțelegere între um, actorii publici și privați. Cred că trebuie să consolidăm cât mai mult această agenție. Pe de altă parte, cred că trebuie să spunem mult mai clar care este rolul ENISA în deciziile pentru, de adoptare a a ă, programelor de certificare și în ceea ce privește nevoia de a propune certificarea ă, părților candidate. Cred că ENISA trebuie să beneficieze de instrumente clare de certificare, care rămâne principalul aspect din document. Apoi, Cred că, așa cum a propus Comisia și așa cum se spune raportul Angelicăi, trebuie să sprijinim și să implicăm reprezentanții industriei în procesul de certificare. Din punctul meu de vedere, trebuie să se spună mult mai clar că grupul actorilor vizați permanenți trebuie să reunească reprezentanții industriei și ai furnizorilor de servicii și de rețele de comunicații electronice. Eu aș extinde acest grup, să implicăm și consumatorii, de exemplu, dacă dorim un grup consultativ pe lângă acest uh, grup permanent. Cred că grupul actorilor permanenți uh, trebuie să poată să propună uh, soluții de certificare și să fie consultat de ENISA pentru a participa la um, definirea acestor certificări. Astfel, cred că Ne vom da seama, că, bineînțeles, că nu există o soluție unică adaptată tuturor cazurilor și se vor aborda aceste ă, situații de la caz la caz. În acest context, va deveni clar că e nevoie de autocertificare la nivele mai scăzute, dar la nivel înalt, Trebuie să ne gândim bine ce trebuie să fie obligatoriu, dar pe de altă parte aș fi precaut pentru că sunt multe condiții, dar aș dori uh, ca într-un considerent să avem foaia de drum spre uh, certificarea obligatorie. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum, doamna Moody. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, și doamnei raportor și raportorilor din umbră, care au menționat deja multe dintre uh, elementele importante în acest raport. Un astfel de exemplu sunt amendamentele la propunerea Comisiei în legătură cu așa numitul concept de security by design. Deci, securitatea um, introdusă încă de la început. Deci nu doar produsele și serviciile trebuie certificate, ci sistemul încă de la începutul conceperii sale. O altă preocupare este costul evaluării și certificării pentru IMM-uri. Mă întreb cum poate funcționa sistemul, poate cu autoevaluare de către IMM-uri. Următorul punct este Sunt diversele tipuri de mediu, de, de, de, de tipuri de uh, provocări de securitate cibernetică care pot afecta o familie, o casă sau structuri mari. Um, în acest caz trebuie să cooperăm cu uh, organizații internaționale, cum ar fi NATO. Obiectivul certificării este acela de a spori încrederea, care întotdeauna este binevenită dar există și riscul potențial ca certificarea uh, să ducă la o atitudine în care am, ne-ar slăbi, practic, uh, atenția un produs poate să fie certificat ca având un nivel uh, ridicat de securitate și uh, totuși pot apărea ulterior probleme legate de conexiuni uh, sau alte evenimente și elemente de vulnerabilitate care apar ulterior. Deci e nevoie de o vigilență continuă. Trebuie de asemenea să vom depune amendamente pentru a sublinia importanța cunoștințelor legate de securitatea cibernetică. În rest, un raport foarte bun și nu am multe de adăugat. Mulțumesc! Madame. Vă mulțumesc! Urmează acum doamna Grostet. Merci beaucoup. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să o felicit pe raportarea noastră, Angelica, care a pregătit un excelent raport pe un subiect extrem de important. Într-adevăr, trebuie să consolidăm rolul agenției NISA pentru că ea să devină cu adevărat o agenție europeană de referință în domeniul securității cibernetice. Este important să-i consolidăm capacitatea de expertiză pentru, mai bună, pentru a ne putea apura mai bine de atacurile cibernetice și cu un rol uh, Uh, clar afirmat de sensibilizare în legătură cu acest subiect în întreaga Uniune Europeană și pe lângă publicul larg. Mandatul agenției ENISA nu este suficient de precis și mm, aceasta este ocazia de a clarifica acest mandat. Toată lumea a vorbit despre certificare și nivelurile de certificare. Eu cred că acestea trebuie să fie adaptate pentru că riscurile în funcție de sector și produs nu sunt aceleași certificarea obligatorie, automată și generalizată cu siguranță ar îngreuna mult practicile administrative, dar bineînțeles că una este o, o jucărie conectată, alta este o rețea electrică și alta este un aeroport. Fiecare are propriile nevoi de securitate. Eu uh, aș fi uh, pentru ideea de a avea mai multe tipuri de asigurări în funcție de riscuri și să definim cu atenție riscurile. În ceea ce privește nivelul cel mai ridicat de, de asigurare de securitate, aș dori să adăugăm teste de eficacitate pentru a analiza rezistența, fie că e vorba de un produs, de un serviciu sau de un proces. Rezistența, bineînțeles, la atacuri sofisticate, pentru că dacă nu se fac astfel de texte, Ehm, ne va fi greu să verificăm cât de vulnerabilă este aplicația respectivă. Cred că trebuie să evităm însă să ne mulțumim cu standarde scăzute, din potrivă trebuie să permitem statelor membre să meargă mai departe și să le incităm pe cele care sunt în urmă să, ehm, să, să ehm, prindă din urmă statele cele mai avansate. Oricum doresc și eu să o felicit pe doamna raportor. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc. Doamna Lopez Bermejo, vă rog. President. Mulțumesc, domnule președinte. Colega mea, Marisa Matias, nu poate fi alături de noi în această dupămasă, așa că voi prezenta eu intervenția uh, colegei noastre. Mai întâi, în ceea ce privește ENISA, sprijinim sporirea capacității sale operaționale. Uh, mandatul său trebuie Uh, să se limiteze la nivelul european când vine vorba de cybersecuritate. Trebuie să putem reacționa rapid și coordonat la posibile atacuri cibernetice în spațiul european. Uh, și în acest scop, ENISA uh, trebuie să poată să sprijine statele membre în prevenirea incidentelor și la reacția la acestea. Însă capacitatea de decizie trebuie să rămână a statelor membre. Trebuie să avem mare grijă Um, ce soluții alegem pentru a nu cădea în uh, tentația unor strategii de supraveghere care să ne pună în uh, uh, pericol viața individuală și dreptul la protecția datelor personale. Nu trebuie să folosim o politică a temerilor, a, a fricii împotriva cetățenilor pentru a intra în spațiul lor privat. În al doilea rând, în ceea ce privește certificarea europeană de securitate cibernetică, suntem pentru un astfel de sistem pentru a identifica care sunt produ- care, ce produse sunt sigure sau ce produse nu sunt sigure în ceea ce privește uh, securitatea cibernetică, mai ales în ceea ce privește uh, produsele pentru minori. Dar ENISA trebuie să coopereze cu toți cei implicați în producerea și consumul acestor Uh, produse și nu doar cu um, firmele mari, ci și cu ONG-urile, cu organizațiile consumatorilor și întreprinderile mici și mijlocii. Toate acestea trebuie să participe în procese transparente, publice și inclusive. Considerăm că trebuie să existe un model obligatoriu de certificare, mai ales pentru produsele cu nivel de risc mediu și ridicat, dar toate produsele trebuie să garanteze calitatea tuturor produselor. De aceea sprijinim și crearea unui um, cadru minim de condiții pe care trebuie să le respecte toate produsele pentru a putea fi comercializate în spațiul european. Importantă este protecția utilizatorilor acestor produse și uh, vom depune amendamente în acest sens. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc foarte mult! Acesta a fost punctul de vedere al grupului GUE. Într-adevăr, mulțumesc. Și acum dau cuvântul următorului vorbitor de pe lista mea, domnul Eduard Martin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și doamnei raportor pentru uh, raportul său. Nu voi repeta ceea ce au spus mulți dintre colegii mei. Aș dori să abordez două puncte care mi se pare esențiale. Cred că trebuie să clarificăm cât sau ce dorim să plătim pentru un nivel sporit de securitate. Mă miră propunerea Comisiei uh, nivelul 1, nivelul 2 mai bun decât nivelul 1 și nivelul 3 mai bun decât nivelul 2, dar asta nu înseamnă mare lucru, de fapt, până la urmă. bine că există o ordine crescătoare, dar aș fi dorit uh, să se intre mai mult în detalii și să înțelegem la nivel tehnic ce înseamnă asta. Deci, uh, cred că propunerea nu este suficient de clară. Eu aș dori, așa cum am spus încă de la început, să vizăm nivelul maxim de securitate. Anumite țări uh, sunt foarte avansate în acest sens. Pot să înțeleg că nu e nevoie de un nivel extrem de ridicat de securitate peste tot și tot timpul, dar la nivelul cel mai ridicat de securitate, uh, cred că doamna Rostes a spus asta și sunt de acord cu dânsa, trebuie să testăm produsele și uh, aceste certificări în situație reală pentru Um, a ajunge la nivele maxime de securitate ca să fim siguri că uh, va fi uh, vom ajunge cu adevărat la NEC plus ultra. Unii doresc să fie mai puțin exigenți și s-ar mulțumi cu autocertificarea. Um, n-aș fi, nu știu dacă autocertificarea poate să, să dea suficiente asigurări clienților. Mm, deci, lipsa de securitate, practic, va costa până la urmă mult mai scump decât uh, autocertificarea. Cred că întrebarea pe care trebuie să ne o punem este cât dorim să ne coste uh, securitatea noastră cibernetică. Dacă vizăm un nivel de securitate ieftin, cred că chinezii vor fi mult mai competitivi Uh, decât noi și nu numai. Vă mulțumesc. Doamna Cumpula Natri, acum. Mulțumesc. Se pare că raportorii și raportorii din umbră uh, s-au gândit mult la aceste subiecte, așa și eu să mă exprim. Trebuie să nu uităm că vrem o piață unică digitală și că avem nevoie de o industrie a securității cibernetice în Europa. Cred că trebuie să avem reguli bune pentru produse uh, și piețe în Europa, astfel încât și să nu așteptăm ca statele membre să acționeze în mod diferit. Deci coordonarea este necesară și pentru industrie. De asemenea, aș vrea uh, să înțelegem că dacă noi spunem că anumite, că trebuie favorizate anumite tehnologii, se poate um, se pot bloca inovațiile nu numai că infractorii vor reuși să se adapteze, ci și va fi uh, blocată inovația. Deci acesta este uh, principiul cel mai important uh, al responsabilității unei companii pentru fiecare produs și serviciu. Deci o abordare bazată pe risc, dar și Um, cuprinderea întregului ciclu de viață mi se pară bune baze pentru uh, actul normativ. Mulțumesc foarte mult. Am să dau cuvântul acum reprezentanților Comisiei. DG Connect, doamna Despina Spanu și Aș vrea să urez bun venit domnului vicepreședinte al Comisiei, domnul uh, Katainen. Vă mulțumim pentru prezență. Chiar uh, înainte de finalul uh, discuției noastre, un subiect foarte important, securitatea cibernetică. Poate vă interesează și pe dumneavoastră. Acum va interveni Comisia Europeană. iar după aceea va interveni uh, doamna raportor și apoi trecem la discuția cu dumneavoastră. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această elegantă uh, introducere și pentru faptul că ne-ați pus deloc presiune asupra mea. Bună ziua, domnule comisar. Am lucrat și sub leadership uh, comisarului uh, Katainen. Uh, la această propunere. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat cuvântul, vă mulțumim pentru laudele adresate propunerii comisiei și vă mulțumesc pentru acest raport care nu face decât să aducă valoare suplimentară propunerii comisiei. În ceea ce privește mandatul ENISA, raportoarea continuă să consolideze propunerile comisiei și, în general, uh, mi se pare că propunerea noastră merge în aceeași direcție. Deci salutăm munca depusă. În ceea ce privește certificare, lucrurile sunt oarecum mai uh, dificile. Există o încercare foarte sinceră din partea raportoarei de a extinde propunerea pe care am făcut-o noi pentru un sistem voluntar la nivel european. Două elemente aș dori să menționez, menționate și de mm, stimații deputați în discuție. În primul rând, rolul statelor membre. În propunere, bineînțeles, statele membre au un rol uh, foarte important, fac parte din acest nou grup creat care trebuie să se concerteze și să coordoneze cu ENISA pentru fiecare sistem propus și evaluat. Propunerea pe care o, problema pe care o vedem noi este că adăugarea unui sistem de autorizare înainte de um, crearea sistemului poate duce la întârzieri și la dificultăți și care practic contrazice eh, propunerea noastră, pentru că fiecare sistem trebuie să fie implementat, trebuie să fie adoptat eh, prin eh, act de punere în aplicare, deci practic cu acordul statelor membre. Problema cu o abordare For, cu o aprobare formală înainte de evaluare ar putea însemna o întârziere de aproximativ un an, ceea ce ar întârzia punerea pe piață și ar crește costul evaluării, în ceea ce vește rolul părților interesate o clarificare. Grupul permanent propus este propus de eh, directorul executiv conform regulilor eh, actuale. Deci directorul executiv selecționează cu nume diferite persoane apoi aprobate de Consiliul Director. Ar fi complicat ca aceste persoane să aibă uh, expertiză pentru fiecare grup și raportul pe bună dreptate uh, identifică posibilitatea unor grupuri de experți ad hoc. Și noi uh, avem în vedere această posibilitate ca directorul executiv să propune grupuri ad hoc pentru aspecte specifice. Un domeniu care ni se pare ar putea ar afecta eficiența propunerii ar fi aprobarea de către acest grup pentru fiecare sistem. Ar fi pentru prima dată într-un cadru de reglementare să, ave- că avem, să avem o aprobare din partea părților interesate înainte să se ajungă la aprobarea statelor membre. Acestea sunt, știu că nu am foarte mult uh, timp, mai am puțin timp, Cam acestea sunt uh, elementele cele mai importante. Încă un element, uh, dacă adăugăm um, sarcini ENISA pentru certificare, trebuie să, adău- să îi acordăm și resurse suplimentare. În momentul de față am propus numai 14 persoane în plus ca personal. Dacă adăugăm noi sarcini foarte importante, notificare și altele, ar fi nevoie de mai mult personal. Când am adoptat uh, directiva NIS, am uh, adoptat-o fără a acorda resurse uh, în plus agenției, dar oferi, acordându-i sarcine suplimentare și asta, ar uh, depun, asta a depus o mare presiune. Deci trebuie să ne asigurăm că pentru orice nouă sarcină există și personal. Mulțumesc foarte mult, uh, spune uh, domnul președinte. Doamna raportor, concluzii la finalul acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile și observațiile cât se poate de diverse. Cred că va trebui să mai lucrăm în detaliu și uh, sunt convinsă că uh, vor fi uh, fructoase. Uh, voi continua să discut cu raportorii din umbră și cu toți cei uh, interesați. Nu am să reiau uh, subiectele, sunt multe elemente importante. Uh, voi încerca să fac, uh, să-mi fac o imagine de ansamblu a sugestiilor făcute și voi aștepta amendamentele pe baza cărora uh, apoi vom putea vedea unde putem cădea de acord, poate unde nu. Bineînțeles, cele mai importante sunt detaliile, va trebui să luăm și decizii, să știm dacă suntem pentru autoreglementare sau un sistem obligatoriu, de exemplu. Va trebui, deci, să vedem ce vrem, dar uh, Până la urmă toate sunt legate, totul ține și de nivelurile de asigurare, implicarea părților interesate ale statelor membre, deci multe lucruri uh, au rămas neclarificate, deschise. Aștept cu nerăbdare discuțiile ce vor urma. Sunt uh, convinsă că vom crea un sistem bun care să funcționeze, să fie eficient și mulți colegi au vorbit despre asta, trebuie promovat și spiritul european Uh, și trebuie să existe o perspectivă spre uh, viitor pentru următorii ani. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Cred că nici măcar nu au fost atâtea dezacorduri cum v-ați fi așteptat. Iată, un semnal pozitiv pentru dumneavoastră. Însă vor uh, urma discuțiile. Termen pentru amendamente 26 aprilie 2018 este joi la ora 12. Un element crucial. Votul la Comisia ICRE, ITRE. Deci votul la Comisia ITRE pe 19 iunie. Iată, avem un calendar destul de um, rapid. Bun, acum putem trece la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi. Bun venit vicepreședintelui Irki Katainen. Domnul Katainen este vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate. Elemente foarte importante pentru cetățenii noștri, pentru economia noastră. Această întâlnire face parte din dialogul structurat. Dacă îmi permiteți, domnule vicepreședinte, aș vrea să vă spun că trei lucruri sunt importante pentru noi uh, acum. Întâi, uh, programul de dezvoltare al apărării industriale, uh, ceva nou-nouț, fără să uităm rolul uh, comisiei, mai mulți comisari sunt implicați și mai este importantă pentru noi întrebarea cu solicitare de răspuns oral uh, privind politica industrială, um, la care nu am primit un răspuns. Încă un subiect important, programele post-2020 din uh, portofoliul dumneavoastră și care țin de Uh, competențele comisiei noastre, pentru că am vrea să ne pregătim pentru a termina la anul uh, bugetul pentru următorii șapte ani. Dacă ați putea să mm, ne spuneți câte ceva despre aceste subiecte, ar fi binevenit. Dar, bineînțeles, orice alt uh, subiect ce ține de portofoliul dumneavoastră va fi ascultat cu atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Întotdeauna e o posibilitate să discut cu dumneavoastră locuri de muncă, creștere, competitivitate și așa mai departe. Și, bineînțeles, subiectele pe care le-a menționat domnul președinte. Am să mă refer pe scurt la tendințele, la marile tendințe economice din acest moment ce vor avea un impact asupra uh, politicilor noastre. Trebuie să identificăm tendințele principale ce vor uh, schimba modul în care se creează locuri de muncă și mm, care sunt cele care vor crea creștere și care vor fi cele care vor mm, duce la provocări. Nu ne putem crește competitivitatea industrială uh, Uh, sau să ne așteptăm la creștere din partea întreprinderilor noastre decât dacă sunt uh, parte din aceste tendințe. Economia europeană și industria europeană se, con se confruntă cu trei provocări uh, paralele. Evoluția tehnologică, concurența globală și provocarea sustenabilității. Și acestea sunt uh, provocări nu numai pentru industria noastră, ci pentru industria în general, la nivel global. De asemenea, trebuie să fim conștienți și sinceri să recunoaștem că politicile care poate că au funcționat acum 20 de ani s-ar putea să trebuiască să fie adaptate pentru a răspunde la provocările unei viitoare economii globale. În ceea ce privește digitalizarea și eficiența energetică, de exemplu, se aplică asta. Însă mai mult, una dintre marile tendințe, cred eu, în economia globală, va fi economia circulară. Devine deja o nouă realitate. Trecerea la un model uh, de business linear uh, se va face și Uniunea Europeană trebuie să fie lider aici. Cu cât este mai în față, cu atât mai bine o va duce pe termen lung. Economia circulară este o enormă oportunitate pentru uh, industria europeană și mă bucur că este deja adoptată. În Uniunea Europeană va deveni uh, mainstream când vom avea cadrul legislativ uh, aferent care să permită modele de afaceri aici. O altă mega tendință uh, este inteligența artificială. Europa a fost poate mai puțin activă decât alții în acest domeniu, însă acum suntem hotărâți să recuperăm timpul pierdut. Avem um, puncte forte, talent, o comunitate de cercetare puternică și standarde um, care să ne permită să facem progrese. Poate vă întrebați ce face Comisia în acest sens. Cum putem uh, coopera pentru a fi lideri um, în aceste tendințe globale. În timpul mandatului acestei comisii, um, Comisia a luat deja o abordare de coordonare strategică um, și a furnizat planuri, de, stra, planuri strategice, Uniunea Energetică, Uniunea Piețelor de Capital, și alte proiecte. Pe baza acestor priorități ne-am concentrat asupra punctelor cele mai importante. De exemplu, competitivitatea industriei europene. Toamna trecută am uh, adoptat o nouă strategie pentru politica industrie, industrială. Uh, industria depinde de capacitatea sa de a se adapta și de a inova robotică, inteligența artificială, internetul obiectelor, bioeconomie, apărare, noi sisteme energetice. Toate acestea uh, sunt semnele unei noi ere industriale. Rolul politicilor industriale de succes este să creeze cele mai bune condiții cadru și să îmbunătățească capacitatea industriei de a se adapta și de a inova. Ca parte a acestui cadru, Comisia în această săptămână va adopta o comunicare pentru asigurarea um, preluării tehnologiei inteligenței artificiale în Uniunea Europeană. Nu vă pot da toate detaliile acum, însă cert este că Comisia își va aduce contribuția prin creșterea, printre altele, a finanțării, cercetării, sprijin pentru IMM-uri, tocmai pentru a adopta aceste tehnologii și pentru a se asigura că există cadrul legislativ uh, adecvat. Stimați deputați, în conformitate cu strategia noastră de politică industrială și în conformitate cu comunicarea noastră privind inteligența artificială. În momentul de față ne consolidăm și adaptăm uh, comunicarea Uh, noastră în ceea ce privește bioeconomia. Ultima a fost adoptată în 2012. Acum dorim să uh, reanalizăm această uh, strategie ținând cont și de obiectivele de dezvoltare durabilă. Tocmai de aceea am revizuit rezultatele fostei strategii și colegul Moedaș a vorbit despre asta în ultima sa intervenție. Vom primi reacții cât se poate... Suntem pe care să facem consultări um, și urmează o revizuire a strategiei privind bioeconomia uh, orice sugestii din partea Parlamentului, mai ales din partea Comisiei noastre, ar fi binevenite. Importanța bioeconomiei crește. În momentul de față, industriile din acest domeniu oferă 3 milioane de locuri de muncă. Există mult potențial în bioeconomie pentru a, a uh, revitaliza economiile locale și pentru a crea locuri de muncă, mai ales în zonele rurale. Există un parteneriat pe termen lung între producția primară și uh, industria chimică uh, care va duce la sinergii și va crea noi soluții competitive pentru piață, ajutând să implementeze obiectivele noastre pentru economie circulară. Este un caz în care toată lumea are de câștigat. Facem eforturi pentru a promova industria în viitor și în acest context aș dori să vorbesc despre industria de apărare și pregătirile pentru programele post-2020. Acestea vor fi prezentate de comisie în următoarele săptămâni. Când vine vorba de apărare, este clar că Europa trebuie să răspundă rapid și în mod substanțial la diferitele amenințări de securitate cu care se confruntă. Mă refer, de exemplu, la amenințări hibride, instabilitate în ve regiunile vecine sau terorism. Cooperarea europeană este singurul mod de a face față acestor amenințări într-un mod eficace și credibil. Tocmai de aceea, consolidarea cooperării este și va fi un element esențial al uh, gândi- modului în care vedem uh, viitorul Europei. Mai multă cooperare în apărare este esențială. Lipsa cooperării uh, se estimează că costă anual contribuabil european între 25 și 100 de miliarde de euro. 30 din cheltuielile uh, pentru apărare ar putea fi uh, economisite prin punerea la oaltă a achizițiilor. Uh, s-a propus un pachet mai cuprinzător pentru apărare și s-a lansat Fondul European pentru Apărare cu două elemente instrumente, printre altele instrumente care să permită achizițiile comune. În cercetare am lansat o acțiune pregătitoare în domeniul cercetării în apărare, care funcționează deja și arată că nu numai este posibilă cooperarea, uh, ci și este foarte fructoasă. S-a oferit un prim grant unui consorțiu din 15 state membre. În ceea ce privește dezvoltarea de capacități, am uh, prezentat regulamentul pentru 2019-2020 um, pentru programul de um, dezvoltare. Acest regulament este discutat în momentul de față între Parlament și Consiliu. Sunt încrezător că în contextul trialogului actual se vor găsi soluții utile atât pentru uh, entitățile eligibile, cât și pentru posibilitățile de cooperare cu entități non-europene, precum și uh, prevederi speciale pentru a sprijini IMM-urile. Sunt conștient că există uh, un subiect controversat și anume finanțarea programului. Pozițiile sunt foarte diferite. O plină realocare pentru Consiliu și 100% marjă pentru Parlament. Comisia este dispusă să ajute la crearea unui compromis, însă pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie ca și Parlamentul să accepte să se miște spre o soluție de compromis. Domnule președinte, câteva elemente privind uh, cadrul financiar multianual post-2020. Sunt uh, conștient de faptul că această comisie se pregătește pentru dezbaterea privind viitorul CFM. La comisie o serie de decizii încă nu au fost luate. Este esențial ca viitorul CFM să reflecte ambițiile noastre politice. Înțelegeți că în această etapă nu Pot să vă dau foarte multe detalii privind uh, propunerea ce urmează să fie făcută, însă unele lucruri sunt universale și clare. În primul rând, este clar că Uniunea Europeană trebuie să continue să investească în domenii în care valoarea adăugată europeană este esențială. Cercetare, inovație, leadership tehnologic. Acestea ar trebui să fie prioritățile noastre în viitorul buget european. În al doilea rând, nu putem ignora constrângerile bugetare ce ne vor afecta pe noi toți, inclusiv cele um, ce vor fi o urmare a Brexitului. Va trebui să facem mai mult cu mai puțin și să obținem un efect de pârghie al bugetului european. Tocmai de aceea um, dezvoltăm conceptul uh, de fond de investiții UE. Bazându-ne pe succesul EFSI de mobilizare a capitalului privat, dorim să continuăm pe aceeași cale Există însă o diferență majoră. De data aceasta nu va fi un proiect ad hoc, în sensul că realocăm fonduri uh, din, anum din anumite locuri către acest fond, ci va fi o abordare mai structurată. Implementarea politicilor ambițioase ale UE, uh, energie, climă, mobilitate, plastic, uh, necesită investiții Uh, semnificative și nu pot fi suportate numai din domeniul uh, public. Tocmai de aceea ne gândim la instrumente financiare gestionate central, uh, inclusiv EFSI, care să fie centralizate într-un instrument de politică. Am încercat, deci, să finanțăm mai mult cu mai puțin. Numai această abordare poate Uh, să ne ajute cu finanțarea. O abordare bazată numai pe uh, bani publici nu va fi suficientă. De asemenea, încercăm să uh, creăm un singur set de reguli în toate programele. Situația actuală nu este optimă. Avem o serie de instrumente financiare care vizează aceeași țintă și ele sunt independente. De exemplu, avem șapte instrumente separate pentru IMM-uri. Un instrument ar fi um, mai transparent, ar crește vizibilitatea investițiilor UE. Având în vedere un interes crescând uh, pentru acest tip de instrument și în Parlament, este important uh, și să spunem ce intenționăm să nu facem, să fie clar. Nu e niciun fel de capcană nu vor fi excluse direcțiile generale ale comisiei uh, și nici comisiile parlamentare. Din potrivă, vor uh, continua să aibă ultimul cuvânt. Numai gestionarea prevederilor bugetare vor fi centralizate, însă vor fi implicate toate celelalte, uh, toți ceilalți actori. Nu va concura cu alte instrumente, ci va fi complementar. Um, Fondul European de Investiții va interveni numai, exist, numai acolo unde există o lipsă pe piață. Iar impactul crescut la fața locului va fi să combinăm uh, uh, acest fond cu um, proiecte gestionate în comun, dar asta numai pe bază voluntară. Nu există un risc uh, să fie afectate anvelopele naționale. Pentru ca această combinație să fie posibilă, este nevoie de un singur set de reguli. Programele actuale nu vor deveni mai complexe. Obiectivul nostru este să simplificăm, iar punctul de referință vor fi regulile cele mai puțin complexe și nu invers. Stimați deputați, doream să mai spun ceva despre comerț, însă aș vrea să las mai mult timp pentru discuții, aș vrea numai să vă informez, dacă nu știți, că sâmbăta trecută am obținut un acord cu Mexicul. Acum avem, deci, un acord uh, modernizat, comercial, atât cu Mexicul cât și cu Canada. Și nu din întâmplare menționez aceste două state. Deci există motive de a fi mulțumiți, pentru că este un instrument uh, important pentru industria noastră astfel încât să putem vinde mai multe tehnologii și mai multe produse. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. La urma urmelor, ca posibilități de comerț cu America de Nord în general, poate nu exact la ce ne gândeam cu câțiva ani în urmă, dar același subiect în general. Acum, vorbitor din partea comisiei noastre, în numele grupurilor politice, mai întâi în numele PPE, domnul Elor. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare practică. Domnule Catain, v-ați referit la strategia și politica în materie de industrie și importanța inovației pe bună dreptate. Dar dacă ne uităm la cifre, sectorul care se dezvoltă foarte mult. Sunt industriile. Parlamentul nostru a cerut astfel de strategii pentru industrie pe care nu l-a acceptat colega dumneavoastră, doamna Piancovska, având în vedere că rata de crește 12,9% și crește de 10 ani la rând. Ce așteptare aveți pentru a da curs uh, acestei propuneri a Parlamentului pentru industria creatoare pe care a cerut-o Parlamentul European? A doua întrebare, având în vedere că în 2020, strategia 2020 uh, se încheie, iar Comisia și Consiliul au decis să cheltuiască pe inovație 3% din PIB, iar cifrele pentru acest an <clears throat> sunt în general 1,92% din PIB, cifra teoretică care vine din statele membre și din bugetul european, dar partea din bugetul european pentru cei 3% ar fi 195 de miliarde de euro. Întrebarea care se pune este, având în vedere că Parlamentul sugera 120 de miliarde, care nici măcar nu e echivalent cu ambiția formulată în comun în trecut, auzim acum că Comisia și domnul Oettinger propun o cifră mai mică și că oarecum uh, e o linie laterală. Deci ce așteptări deci aveți? A treia și ultima întrebare în ce privește instrumentele financiare în programul cadru. Acesta a fost unul dintre cele mai novatoare și flexibile instrumente consacrate cercetării dezvoltare, în special pentru IMM-uri sau entități mai mici, iar regulile pentru acestea sunt cele mai flexibile. Am putea spune că, <clears throat> pentru că Parlamentul n-a avut un cuvânt atât de mare de spus, pentru că nici comisia n-a avut un cuvânt hotărător de spus, dar e un instrument foarte flexibil și vedem acum că e integrat într-un context mai larg. Înseamnă asta că avem un set de reguli pentru toți sau menținem flexibilitatea instrumentelor mai mici, cum ar fi neofin sub umbrela, să zicem, unui cadru mai mare, mai larg, pentru că e important de înțeles. Mulțumesc. Mulțumim, domnule coleg. Apoi, în numele S și D, doamna Corazon Ruiz. Señor comisario, eh, bueno... Mulțumesc, domnule comisar, și uh, mă bucur de acordul uh, cu Mexicul care era necesar și important pentru Uniunea Europeană. Am o întrebare foarte concretă care se referă le, la faptul că nu putem fabrica medicamente generice. După cum știți, din 93, conform datele din studiul publicat recent de Comisia Europeană, se constată faptul că s-a delocalizat uh, producția de medicamente generice în afara Uniunii Europene, pentru că în Uniune nu se pot fabrica aceste medicamente. Și Uh, se recunoaște impactul pozitiv pe care l-ar avea eliminarea acestei uh, protecții, uh, atâta timp cât brevetul este în curs. Este un subiect, o chestiune de politică industrială. Um, consecințele ar fi pozitive, cu siguranță am putea exporta și cerem Comisiei să ia măsurile necesare pentru ca să se poată face acest lucru cât de repede și în același timp să se permită uh, producția de medicamente generice pentru ca ele să fie disponibile pe piață imediat ce se încheie brevetul, pentru că studiul uh, Comisiei din 2008 arată că astfel uh, s-ar economisi mulți bani în sistemele de sănătate. E vorba de 15 miliarde de euro pe an. Întârzierea medie este de 6 luni între expirarea brevetului și până când avem suficiente medicamente generice pe piață. Asta înseamnă o pierdere uh, financiară deci cred că aceasta este o oportunitate uh, care trebuie uh, fructificată uh, și v-aș ruga să luați măsuri legislative pentru ca aceasta să devină realitate și pentru ca industria europeană să nu se mai delocalizeze și să producem medicamente generice pentru că ne-au luat înainte țări ca India și poate China. Iată ce am avut de spus. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă în numele grupului ECR, domnul Toșenovski. Mulțumesc, domnule președinte. Am o singură întrebare. Când ați vorbit în introducere definind cele trei tenițe principale, sunt întru totul de acord și ați menționat competitivitatea Europei dar eu mă întreb dacă prin această voință de a găsi o soluție administrativă și de constrângere administrativă, oare nu se înrăutățește competitivitatea pentru că exercităm uh, un prea mare control administrativ statistic uh, și aici vorbesc despre Uniunea Energetică. La început spune că ideea era foarte interesantă foarte atrăgătoare și o sursă de inspirație, dar ajungem la o situație în care începem să limităm neutralitatea tehnologică, avem evaluări statistice, <clears throat> estimări până în 2050, deci perioada e foarte îndelungată, mai degrabă decât să ne îndreptăm în sensul menționat de dumneavoastră și anume spre inovații noi tehnologii, ajutor pentru știință și cercetare, mai degrabă decât să încercăm să atingem acele cifre statistice foarte ridicate și să excludem dinainte unele soluții tehnologice care eventual ar putea să deschidă și să mărească competitivitatea Europei. Mulțumesc. În numele al de domnul Telicca. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule vicepreședinte al Comisiei. Nu am întrebări dintr-un motiv esențial, pentru că trebuie să plec la altă întâlnire și n-ar fi politicos să nu aștept pentru răspuns. Dacă îmi permiteți doar câteva comentarii, poate. În legătură economia circulară, cred că ați prezentat foarte bine. Mi-aduc aminte în ziua în care ați prezentat pachetul în plenară și cred că percepția am plecat o comisie măcar o dată, a fost una extraordinară, ca raportor la 1 și raportor uh, din umbră la 2, dintre contribuțiile ITRE, avem o bază solidă. Dar provocarea este de a schimba structurile mentale. Și cred că ar trebui să examinăm împreună modul în care am putea cu adevărat face economia circulară să se întâmple în statele membre, având cadrul de reglementare în prezent, pentru că eu cred că structura mentală se modifică extrem de lent și doar în unele state membre și poate pe viitor EFSI ar putea să joace un rol, nu doar ca procent din ce se va aloca pentru economia circulară, și comunicarea în legătură cu EFSI, cu noile provocări, cu însuși faptul că ați spus că vreți să reflectați prioritățile de politică, poate că ne dă o șansă de a comunica mai bine. În al doilea rând, în legătură cu CFM, cadrul financiar multianual la care v-ați referit și unde vreți să reflectați prioritățile, un element minor, dar nu lipsă de importanță, condiționalitatea, după părerea mea. Orice putem, ar trebui să introducem condiționalități pentru a face eforturi exact pentru a atinge obiectivele despre care ați vorbit dumneavoastră, acele condiționalități pozitive, negative, oricum ar fi, cred că ar trebui să funcționeze. Și mă gândesc la un element și e vorba de altă chestiune. Cred că avem mai multe state membre care trebuie să atingă obiectivele legate de reforme și structuri, ceva la care nu v-ați referit, dar mi se pare că elementul cheie și condiționalitatea în această privință în mai multe surse și resurse ar putea să fie introdusă. Două sau trei ultime puncte Povara administrativă. Am văzut progres aici și am văzut și schimbări de cultură și în interiorul comisiei, mai puțin poate la Parlament, dar încă îmi mențin optimismul. Dar n-ar trebui să ne păcălim singuri și să recunoaștem că povara administrativă e în continuare în creștere. Nu am făcut să scadă. Nici măcar n-am stabilizat-o. Deci, în esență, cred că trebuie să vedem cum am putea introduce instrumente care să ne asigure că o stabilizăm la un moment dat. E în continuare în creștere cu toate eforturile pe care le face uh, Comisia, e ceva periculos. În legătură cu apărarea, uh, aș subscrie, cred că nu e ușor, neavând încă o politică comună în materie de apărare și neștiind cât de bine sau cât va fi de complexă, dar ce, ce a spus dumneavoastră, achizițiile publice o prioritate, cercetarea, după părerea mea, o a doua prioritate Industria ca atare, deocamdată, nu văd foarte mult acolo, dar transportul, domeniul digital, energia, întreaga chestiune cu infrastructura poate să fie un punct uh, pe care să se concentreze Comisia pentru a reflecta. Cred că o să mă opresc aici din motive de criză de timp, dar o să lucrăm uh, cu bucurie în legătură cu aceste priorități cu dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Lopez Vermeo, GUE, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Katainen, pentru faptul că afla, vă aflați alături de noi în această dupămasă. masă. Vorbiți uh, despre tendințe majore și provocări majore, dar din păcate există o, um, o provocare fundamentală despre care nu ați spus nimic în această dupămasă și e vorba de um, participarea cetățenilor uh, la acest viitor despre care ne vorbiți nu doar nu am eliminat eșecurile trecutului, dar nu avem și nici soluții satisfăcătoare um, la provocările noi, cum ar fi cele ale mm, redigitale și uh, cele legate de noile modele industriale. Întrebarea mea este, în ce societate dorim să trăim? Concurența globală nu poate fi o scuză pentru deteriorarea drepturilor. Și asta se întâmplă în Europa de ani de zile deja. Ce fel de Europa dorim? Cum dorim să o construim? nu industrializând centrul, dezindustrializând periferia. Și tocmai acest lucru se întâmplă azi uh, cu investițiile din EFSI. Se acoperă nevoile um, zonelor din centru și periferia rămâne desindustrializată. Cu, uh, bineînțeles, un buget redus uh, nu poate să corespundă ambițiilor din ce în ce mai mari ale Uniunii Europene și a face recurs la surse private de finanțare e o roterie. Trebuie să ne respectăm angajamentele, angajamentele documente um, pe care le așteaptă întreprinderile. Întrebarea este în ce măsură um, am uh, atins aceste obiective. Credeți că propunerea dumneavoastră de azi uh, îi va mulțumi pe cei 57% din tinerii europeni care se declară exclus din viața economică, socială și de pe piața muncii? Ei sunt viitorul Europei. Uh, thank you very much, for your Vă mulțumesc foarte mult, doamna, pentru observații. Acum ceilalți vorbitori. Și prima pe listă, doamna Françoise Grostet. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc vicepreședintelui Comisiei pentru că a venit să ne vorbească de lucruri atât de importante, evoluția societății noastre în acest moment. Trăim răsturnări de situații extraordinare <clears throat> Sunt pentru totul de acord cu ce a spus dumneavoastră în legătură cu economia circulară, inteligența artificială. Într-adevăr, um, a venit momentul să ne ocupăm de ea. Există alte continente care avansează mai rapid și cred că e important să stabilim cadrul necesar, dar și să liniștim sau să dăm niște asigurări concetățenilor care uneori să ne liniștiți în legătură cu aceste evoluții și răsturnări de situație. Mi se pare un lucru entuziasmant, dar putem înțelege în egală măsură că unii dintre concetățeni sunt foarte îngrijorați și e important să uh, avem și o reflexie societală în legătură cu evoluția inteligenței artificiale. Aș vrea, desigur, să vă sprijin cu totul în ce privește politica spațială și politica de apărare. Am auzit că așteptați că în legătură cu bugetul Fondului pentru Apărare ca Parlamentul să facă un efort, dar eu cer ca și Consiliul să facă un efort similar. Suntem doi într-o negociere. Parlamentul este întru totul solidar, e unit în legătură cu fondul pentru apărare, în legătură cu bugetul. Pozițiile sunt uh, <clears throat> opuse, fiecare trebuie să facă un efort, dar nu poate Parlamentul să facă singur efortul și Consiliul trebuie să facă efortul și în egală măsură să facă eforturi pentru a înțelege garanțiile pe care Parlamentul dorește să le aducă în legătură cu criteriile de eligibilitate. În fine, probabil că vom avea ocazia să mai vorbim despre aceste subiecte. Apoi, aveți o ambiție deosebită și, sunt, și suntem de acord cu dumneavoastră, dar aș vrea să vă adresez o întrebare. E grupul de lucru condus de Pascal Lamy, care a propus să se dubleze mijloacele atribuite viitorului program cadru. Știm de asemenea că și comisarul care se ocupă de domeniul digital ne-a spus că ar trebui să dublăm bugetul pentru domeniul digital, dar dumneavoastră ne spuneți că va trebui să facem mai bine cu mai puțin bani. Eu cred că vin un moment în care totuși trebuie să ai curajul să pui lucrurile pe masă, să ceri Consiliului. Dacă vrea să abordeze acest secol uh, într-o abordare a modernității sau preferă să întârziem în toate domeniile, să credem că pas cu pas influența continentului european uh, se va înrăutăți. Deci ce nivel de ambiție veți duce în fața statelor membre și ce credeți despre concluziile pe care le-a tras domnul Pascal Lamy? Vă mulțumesc foarte mult, spune președinte. Doamna Catherine Van Brandt. Mulțumesc. Îi mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru introducere. Trei întrebări, foarte succint, mai întâi. Desigur, vă sprijinim întru totul pentru sprijinul dumneavoastră pe care îl acordați pentru economia circulară. Suntem de acord cu Comisia că e o parte extrem de importantă a viitoarei noastre economii. Am votat săptămâna trecută, da, la Strasburg, pachetul final nu cred că ar trebui să comitem greșeala să credem că e pachetul complet. Sunt câteva lucruri lipsă și o chestiune importantă care lipsește e o nouă abordare a ecodesignului. Abordarea din trecut privind ecodesignul care a avut mare succes bazată pe modul în care ne asigurăm că produsele noastre au eficiență energetică. Acum trebuie să trecem la gândirea pe deplin circulară. Comisia va face o propunere în acest sens, în acest mandat? Cred că ar fi o bună încheiere privind acest pachet. În al doilea rând, privind EFSI, un dosar crucial în această legislatură, după cum știți, pentru grupul nostru politic a fost și continuă să fie extrem de important să ne asigurăm că EFSI se concentrează pe dezvoltarea sistemică. E foarte important. Dacă vorbim pe, despre industrie în viitor, atunci uneori industria are nevoie de un impuls înspre acel viitor. Uneori luăm toți banii de investiții pe care avem la EFSI, dar și în alte dosare și împărțim unii pentru durabilitate, unii pentru industria mai clasice, dar ar trebui să combinăm aceste fonduri, să ne asigurăm că punctul de vedere privind industria clasică pe care trebuie să o avem și Vreau să subliniez că sprijinim și această industrie, dar să combinăm cu agenda durabilității, e ceva pentru viitor și aștept cu interes ideile dumneavoastră când priviți înspre viitor și mandatul următor. Și în fine, poate o chestiune mai politică, ați menționat CFM, ați fost puțin mai vag și e normal. Mai sunt decizii care trebuie să fie adoptate, suntem de acord, desigur, Trebuie să ne concentrăm pe inovație, dar și pe alte chestiuni, cum ar fi cele sociale, fonduri de coeziune și așa mai departe. Dar dacă spuneți că trebuie să facem mai mult cu mai puțin, cred că e o lozincă. În fine, sună bine, dar e o sarcină foarte dificilă. Toată lumea se uită la Europa și așteaptă soluții, dar dacă spuneți că trebuie să facem mai mult cu mai puțin, știm cu toții că se pot găsi soluții în resursele proprii și veți găsi un sprijin ferm la Parlamentului să faceți acest lucru și sper că, într-adevăr, Comisia va face propuneri pentru a se asigura că și Consiliul e conștient de această abordare și linie de gândire. Mulțumesc foarte mult, stimate doamnă. Următorul vorbitor sau vorbitor, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, vă mulțumesc pentru prezență. Ați început prin a vorbi despre mega tendințele economice. Ați vorbit și despre strategiile Comisiei pentru a ține cont de aceste tendințe. O întrebare. Când vă uitați în statele membre și în Uniunea Europeană, dacă ar fi să faceți o evaluare uh, cum stăm în ceea ce privește aceste tendințe? Suntem bine reprezentați? Ar trebui să venim din urmă? Avem de recuperat? Care credeți că este poziția noastră? Și în legătură cu asta, într-un an avem alegeri, va fi finalul mandatului comisiei, va trebui să ne prezentăm din nou în fața cetățenilor uh, și să uh, arătăm cum am îmbunătățit uh, viața cetățenilor. Dacă ați putea să să ne spuneți care considerați că suntem, să spun, proiectele principale, cele mai importante trei domenii în care s-au făcut uh, progrese. Asta mă interesează și din punctul de vedere al perspectivelor economice. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Eduard Martin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Iată, aici sunt, în stânga. Vă mulțumesc că ați prezentat viziunea dumneavoastră în legătură cu industria europeană de mâine. Cu toții ne întoarcem de la Strasbourg. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost acolo, dar domnul Juncker a spus un lucru interesant. Ehm, a spus că nu dorește o Europa care se oferă, iar Macron a spus că dorește Europa care îi protejează pe cetățeni, pentru că uh, ei sunt nemulțumiți. Dar eu aș dori să vorbesc despre o nemulțumire pe care nu o ascultă nimeni. Doresc să vă vorbesc despre regulile noastre interne de concurență. Și voi uh, menționa un, poate un tabu sau pentru dumneavoastră un păcat original, um, E vorba de regulile geografice de origine. Știți, în Europa, când uh, o întreprindere are 30% parte de piață, se consideră că este în poziție dominantă și uh, Ehm, Comisia Europeană obligă să cedeze eh, ceva din acestea. Se întâmplă asta azi cu ArcelorMittal și astfel oferim mm, întreprinderile noastre concurenței mondiale și cei care eh, iau aceste părți eh, de piață sunt chinezi, indieni și așa mai departe. Ehm, în același timp, China, pe piața feroviară sau aluminiului, deține peste 50% din piața mondială, iar la oțel peste 60%. Întrebarea mea este următoarea, domnule comisar. Când vom înțelege că azi concurența și economia este una globală și când veți îndrăzni să spuneți că trebuie să ne schimbăm tratatele, pentru că e bine să ai idei pentru a crea locuri de muncă, dar nu trebuie distruse cele care există deja. Și pe mine mă deranjează faptul că veniți aici ne spuneți, um, inventați instrumente noi fără a reînnoi instrumentele care există deja și care nu mai sunt adaptate realității. Și știți că importurile vor veni din afara Europei. Ne vom, practic oferim industria noastră pe tavă. Trebuie să acceptați în sfârșit să schimbați tratatele și să revizuiți regulile noastre interne de concurență. Mulțumesc. Well, um, well, you have mentioned very important topic. Este un subiect uh, important uh, este acela al campionilor naționali. Ce veți face cu aceștia în viitor? Am avut uh, probleme similare în domeniul energiei și decuplarea a fost o soluție la această problemă. Trecem la următorul vorbitor de pe listă. Doamna Viring, vă rog, aveți cuvântul. Okay. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule vicepreședinte Catainen, Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și am doar o întrebare. La ITRE ne pregătim pentru următorul program cadru. În calitate de liberală, eu cred în investițiile în cercetare și inovare. Acestea ne vor asigura creșterea și competitivitatea pe termen lung. Acestea fiind spuse, subliniez faptul că aș dori să, creș- să crească bugetul uh, pentru următoarea perioadă de programare bugetară. Uh, cum prevede Comisia bugetul pentru cercetare după 2020? Mulțumesc! Thank you. Thank you, madam. Vă mulțumesc, doamnă. Are cuvântul acum domnul Kohlicek. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, sunt aici spre stânga. Domnule comisar, am și eu câteva întrebări. Competitivitatea Uniunii Europene mai întâi. Trebuie să recunoaștem că într-o serie întreagă de sectoare, așa cum a spus și uh, colegul meu, Um, menționând trei uh, țări uh, terțe în Statele Unite, uh, concurența este neloială în industriile de costum, la fel este și în Pakistan, în India, în Asia de Sud-Est. Cum credeți că putem fi competitivi într-un astfel de mediu concurențial? Un exemplu. Dacă Republica Cehă, care nu este una dintre țările cele mai scumpe din Uniunea Europeană. Dacă doriți uh, să produceți o motocicletă ca cea importată din China, doar, piețele, doar piesele vor costa de trei ori mai mult uh, decât uh, costă motocicleta gata produsă în China. Cum credeți că putem să protejăm aceste sectoare industriale? În al doilea rând, um, sarcinile administrative sunt din ce în ce mai greoaie. Cum doriți să împiedicați mai ales în domeniul cercetării um, și um, al tehnologiei industriale, să nu ne depășească Um, birocrația. Presupun că aveți uh, un plan de simplificare pentru ca și IMM-urile sau um, oamenii de afaceri începători să reușească cumva să facă față. Și în al treilea rând a fost suficient ca China să impună condiții mai severe la importul de deșeuri uh, din plastic și asta a perturbat mult uh, piața europeană. Avem programe pentru a încuraja procesarea plasticului, nu doar uh, plasticului triat, uh, sticlele de plastic uh, albe, galbene și așa mai departe, dar și celelalte tipuri de plastic, având în vedere că peste câțiva ani nu vom mai putea folosi haldele de gunoi și anumite deșeuri nu pot fi incinerate, deci trebuie să găsim o soluție pentru acestea și nu mă refer aici, nici nu vorbesc de alte tipuri de deșeuri, cum ar fi cauciucurile uzate și așa mai departe. Um, deocamdată suntem dependenți de țări terțe. Avem o idee în legătură cu modul în care vom proceda în viitor? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum a venit uh, Uh, momentul răspunsurilor și al declarațiilor finale. Mulțumesc. Domnul Eller a abordat un subiect uh, foarte interesant, acela al industriilor creative. Cunoașteți cu siguranță toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a sprijini industriile creative. Avem uh, instrumente cum ar fi COSME, dar uh, și uh, reguli pentru protejarea drepturilor uh, proprietății intelectuale. Am discutat cu reprezentanții industriilor creative din Italia acum două săptămâni și a fost interesant ceea ce mi-au spus și anume că au identificat probleme și prima problemă a fost drepturile de proprietate intelectuală. A spus că așteaptă ca Uniunea Europeană să ia măsuri. În al doilea rând, industria circulară va fi o mega tendință și în industriile creative. Și mi-au spus că doresc să participe la această economie circulară, la aceste procese în cadrul politicilor economiei circulare. Doresc să ne ajute să creăm politici astfel încât ele să sprijine industriile creative. Acesta este un exemplu care arată faptul că multe dintre aceste mega tendințe sau instrumente de politici orizontale pot să acopere o serie întreagă de industrii, de la industriile creative la energie și așa mai departe. Ajung aici acum la ecodesign. Directiva privind ecodesignul este un exemplu de elemente care vor uh, îmbunătăți competitivitatea. Cu cât mai durabile sunt produsele noastre, cu atât mai sus se află pe lanțul valoric, în lanțul valoric de pe piața globală. Dacă reușim să extindem Ehm, domeniul de aplicare a directivei ecodesignul, din păcate nu pot să vă dau data propunerii, dar studiem posibilitățile de a extinde, deci, ehm, domeniul de aplicare, după ce directiva va fi adoptată, se va crea practic un, stadiu, un, un standard global. Toate produsele de pe piață vor trebui să respecte criteriile noastre, practic. Astfel, Uh, nivelul cel mai ridicat de calitate va deveni standardul. Și bineînțeles suntem deschiși ideilor noi și bune. Știu, știu că sunteți uh, specialiști în acest domeniu și cu siguranță aceste, tipuri, aceste ramuri industriale sunt necesare în uh, Europa pentru că produce valoarea adăugată ridicată. Trebuie să spun că suntem deschiși ideilor noi. Probabil cele mai mari probleme sunt drepturile de proprietate intelectuală și economia circulară. Sunt subiecte extrem de importante. În legătură cu CFM-ul și al nouălea program cadru, mm, Cred că înțelegeți că nu am acum toate informațiile pe care ați dori să le aflați vom, vom face propunerile noastre uh, pe 2 mai, dar multe sectoare vor pierde bani față de CFM-ul actual. Și în câteva domenii vor fi mai mulți bani. Ați auzit asta deja de mai multe ori. Ați auzit că ceea ce va înlocui Orizontul 2020 va fi un program cu mai multe resurse, poate nu așa de multe cum ar dori, am dori, Eh, dar va avea eh, buget eh, sporit și Erasmus Plus este celălalt program care va beneficia de mai multe resurse. Alții vor fi dezamăgiți pentru că vor pierde bani sau nu vor câștiga prea mult, dar asta este realitatea din cauza, din cauza Brexitului, care este cealaltă realitate pe care nu trebuie să uităm, pentru că multe state membre sunt împotriva creșterii părții din Uh, din PIB uh, care va ajunge la bugetul european, pentru că n-au înțeles, pentru că e mai important ca anumite lucruri uh, să fie finanțate din bugetul european decât din bugetele naționale. Inovin și Invest EU. Um, obiectivul nostru este să creăm un fond de investiții uh, care se concentreze pe IMM-uri, pe investițiile durabile, pe eh, domeniul social și pe încă un domeniu prioritar pe care l-am uitat. Obiectivul este să se direcționeze finanțarea spre domeniile considerate prioritare. Și chiar dacă și trebuie să ținem cont de faptul că există instrumente financiare complicate și alte instrumente simple. Inovin, de exemplu, este ușor de folosit și flexibil. Deci cred că trebuie să folosim modelele cele mai bune pentru um, propunerea de simplificare. Este important și să încercăm să facem mai multe cu mai puțin. Știu că este o declarație bombastică des folosită, dar FC este un exemplu bun de modalitate de a face mai multe cu mai puțin. Deci, dacă încercăm să vedem câți bani au fost realocați de la diferite linii bugetare la FC și comparăm aceste sume cu ceea ce a devenit posibil prin FC, vom ajunge la concluzia că, într-adevăr, putem face mai multe cu mai puțin. Același element stă la baza fondului InvestEU. Dorim să mobilizăm capital privat pe, acolo unde este posibil și dacă nu e posibil, să găsim alte metode de finanțare. În ceea ce privește eliminarea drepturilor de vete suplimentare. Vom face o propunere cât de curând. Obiectivul este de a oferit condiții echitabile pentru producătorii europeni de medicamente generice uh, în comparație cu cei din țări terțe. Nu dorem să modificăm durata brevetului, care este esențial pentru a se inova în Europa, dar astăzi problema este că După ce expiră perioada brevetului, companiile europene nu pot să înceapă să vândă țărilor terțe imediat. În schimb, firmele europene din terțe pot să facă acest lucru. Deci, nu dorim să um, modificăm domeniul de aplicare a directivei brevetelor, dar dorim să păstrăm condiții uh, echivalente pentru firmele din Uniunea Europeană în comparație cu cele din uh, țările terțe, după ce se termine perioada protecției cu brevetelor, ca ele se poate să exporte. Deci este, uh, sunt, uh, este o excepție doar pentru export. Deci uh, impactul va fi pozitiv uh, uh, asupra industriei noastre și asupra multor state membre. Știați că EFSI a funcționat extrem de bine, mai ales în domeniul unde eșecurile de pe piață sunt problema cea mai mare, dacă uh, încercați să vedeți EFSI uh, a fost folosit foarte mult în Grecia, Estonia, Bulgaria, Portugalia și Spania, dacă raportăm rata de folosire la EFSI la PIB. Deci EFSI a fost folosit acolo unde piața nu a oferit suficiente oportunități de finanțare. EFSI reanoit, noul EFSI, se va concentra mai mult decât EFSI 1 pe investițiile durabile. 40% din finanțarea din EFSI trebuie să mm, se concentreze pe proiecte care ajută la atingerea obiectivelor de la Paris în uh, proiecte energetice, în proiecte legate de economia circulară și așa mai departe. Și astfel ne sprijinim celelalte obiective. Uh, care este moștenirea acestei comisii sau ce ar trebui să facă următoarea comisie în ceea ce privește dezvoltarea industrială? Aș dori să menționez trei elemente. Economia circulară, cu siguranță. Acesta va fi avantajul nostru competitiv, dacă vom reuși să creăm un cadru de reglementare care să o permită. Apoi, inteligența artificială, dacă reușim să o folosim astfel încât să îmbolătățim creșterea și nu doar producerea, producția. Pentru că, cu siguranță, inteligența artificială va face să crească productivitatea, dar trebuie să o folosim pentru a spori creșterea. Al treilea element este consolidarea, consolidarea capacității persoanelor și a societății um, de a face față schimbărilor, adică educație de calitate. Trebuie să ne asigurăm că oamenii vor fi adaptabili, vor fi suficient de puternici pentru a face față noilor provocări. Deci nu e vorba doar de competitivitatea industrială aici, e vorba și de uh, capacitatea societății și a cetățenilor de a se adapta. Dacă uităm uh, persoanele individuale, industria nu poate fi competitivă. Și uh, educația de calitate este elementul cheie aici. În legătură cu politica concurenței. Eu nu sunt specialist în acest domeniu. Am auzit lucruri similare din multe alte părți. Nu știu dacă ați avut uh, această discuție cu doamna Vestager, dar v-aș încuraja să discutați direct cu dânsa, pentru că cu siguranță vă poate da răspunsuri mult mai, bine, mai bune decât uh, pot să vă dau eu. Înte înțeleg. Mă scuzați, domnule comisar, vă întrerup. Știu că nu e frumos. Eh, dar nu puteți să răspundeți asta. Sunteți vicepreședinte al Comisiei Europene și sunteți unul dintre cei care sunt întotdeauna împotriva schimbării eh, regulilor când vine vorba de piața pertinentă. Nu pot să înțeleg asta. Mulțumesc. Nu știu de ce spuneți că eu sunt întotdeauna împotrivă. Revaluarea pieței relevante. N-am spus niciodată asta. Nu mi-aduc aminte în ce context aș fi spus așa ceva. După cum știți, între DG Concurență și restul comisiei există uh, un firewall, un zid. Noi nu participăm uh, nici, în niciun moment la evaluarea pieței relevante. Am auzit astfel de plângeri Piețele se schimbă. Ce e relevant astăzi nu mai e neapărat mâine. De aceea vă încurajez să discutați direct cu doamna Vestager, care știe mult mai bine decât mine cum stau lucrurile. Astăzi discuție trebuie să continue. Iată care este punctul meu de vedere. În ceea ce privește competitivitatea din punctul de vedere al costurilor. Bineînțeles, este o chestiune importantă. Statele membre trebuie să țină cont de acest factor, dar e sigur că Europa nu va fi niciodată continentul pe care se, vor, se va produce cel mai ieftin. Deci putem sau să ne protejăm consumatorii de produse ieftine, dacă produsele sunt mai scumpe în Europa, nu putem interzice importurile. Dar inovarea și valoarea adăugată este importantă aici. Chiar ieri am auzit că macaralele folosite în porturile noastre, unele vin de la o firmă europeană și alta de la o companie chineză și un port a hotărât să cumpere uh, macarale cu 25% mai scumpe pentru că din punct de vedere tehnologic erau mult mai bune erau mai inteligente. Se putea, puteau astfel preveni anumite probleme care puteau uh, apărea ulterior. Deci, iată, prețul nu este singurul care contează. În fine, când vine vorba de plastic, legătură cu plasticul, pot să vă spun următorul lucru. Uh, Uh, acum câteva săptămâni uh, am uh, comunicat o strategie pentru, pentru plastic, creând o piață unică a deșeurilor din plastic. Ideea este armonizarea plastic, calității plasticului, pentru că nu se poate face reciclare astăzi, pentru că există plastic de prea multe calități. Și dacă vă interesează subiectul, vă recomand să citiți strategia noastră pentru deșeurile din plastic, pentru că este vizionară și a fost foarte bine primită nu doar de Parlamentul European, ci și de industrie. Obiectivul nostru este să creăm o piață a plasticului funcțională pentru a reduce cantitatea de deșeuri din plastic și să, să procesăm deșeurile noastre de plastic în Europa și nu să o vindem țărilor asiatice. Asta a fost o problemă și o problemă care se înrotozește în fiecare zi. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you. Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule vicepreședinte, pentru toate observațiile dumneavoastră, pentru toate răspunsurile. Au fost extrem de interesante și vom lua foarte în serios sfatul dumneavoastră de a discuta despre concurență în general, pe scală mai largă și poate doamna comisar Vestager, care se ocupă de chestiuni legate de concurență, ar putea să vină să răspundă la întrebările noastre, pentru că nu e prima dată în istoria Comisiei noastre când dorim să abordăm și astfel de chestiuni. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate răspunsurile și sper să ne vedem cât de curând. Uh, hello, once again, Madame Barbara Kappel is with us. Doamna Barbara Kappel, doamna raportoare, este alături de noi și vom discuta, deci, punctul 6, proiecte de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană. Discutarea, examinarea proiectului de raport. Pe 19 decembrie 2017, Comisia și-a publicat uh, propunerea de abrogare a regulamentului care cere statelor membre să notifice proiectele de investiții în domeniul infrastructurii energetice. Este primul schimb de opinii în legătură cu acest regulament scurt de abrogare conform procedurii legislative ordinare. Vă rog, doamne raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un scurt proiect de raport, însă mă bucur să vi-l pot prezenta. Este un program um, prelucrat în cadrul REFIT și, practic, se abrogă un regulament, deci se reduce birocrație, se îmbunătățește Uh, viața cetățenilor și a celor care trebuiau să lucreze cu acest uh, document. Aș dori să mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră pentru buna cooperare. Am avut uh, dialoguri foarte pozitive la nivelul asistenților. Cred că există un um, consens aici. Permiteți-mi pe scurt să vă prezint regulamentul despre care este vorba. Este vorba despre o eventuală abrogare a regulamentului privind notificările de intenții de investiții pentru infrastructură energetică în Uniunea Europeană, notificare către Comisie. Acest regulament a fost adoptat în februarie 2014. Obiectivul era să se uh, uh, asigure acces la informații privind capacitățile energetice uh, și investiții în acest domeniu, precum și proiecte în diferite sectoare energetice uh, care sunt relevante pentru politica energetică a Uniunii Europene. De când există acest regulament, statele membre au uh, raportat de trei ori 2011, 2013 și 2015, iar Comisia, în cadrul programului REFIT, a solicitat uh, trei studii externe pentru a analiza acest regulament. În 2016 a avut loc uh, acest studiu, s-a deschis o consultare publică ce a durat 12 săptămâni și s-a încheiat în aprilie 2016. Iar în noiembrie 2016 a fost prezent, au fost prezentate rezultatele acestei consultări. Uh, iar rezultatele au dus la uh, ceea ce discutăm astăzi, și anume au existat mari suprapuneri între uh, obligațiile de raportare conform acestui regulament uh, precum și, uh, și alte uh, tipuri de raportări uh, iar majoritatea informațiilor furnizate de statele membre au putut fi uh, obținute prin alte uh, surse mult mai ușor, de exemplu prin rețelele europene, prin uh, operatorii de rețele, prin planurile de 10 ani pentru rețele, prin um, raportările întreprinderilor de aprovizionare, prin alte planuri, iar în plus Comisia colectează în mod uh, constant date privind funcționarea pieței. Deci uh, s-a ajuns la concluzia că trebuie reduse obligațiile de raportare pentru a reduce birocrația. Tocmai de aici uh, intervine și propunerea de astăzi. Regulamentul 2056 din 2014 uh, ar urma deci să fie abrogat. Mulțumim foarte mult, doamna raportor. Are cuvântul domnul Iavor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportoarei pentru acest raport. Vreau să-mi exprim câteva îndoieli față de această inițiativă a Comisiei și față de raport. Să privim înapoi la uh, istoria acestei propuneri de reglementare. Inițial, propunerea Comisiei a fost adusă în fața instanței de către Parlamentul European, deoarece Parlamentul era convins că temeiul juridic nu era cel corect. Tratatul Euratom nu este temeiul juridic adecvat pentru a uh, crea o obligație de raportare ce ține de energie. Acest uh, caz în instanță a fost câștigat de Parlamentul European. Deci, instanța ne-a dat dreptate spunând că este nevoie de un alt temei juridic. Care a fost reacția Comisiei Europene la această victorie în fața Curții Europene de Justiție și anume să abroge întregul regulament. Deci nu să accepte că ar trebui să um, schimbe temeiul juridic, ci pur și simplu să abandoneze întregul regulament. Și cred că uh, practic au încercat doar să evite rezultatul uh, deciziei uh, curții. Practic nu se înțelege corect ceea ce a vrut curtea. Trei argumente aduce comisia pentru această abrogare. În primul rând, spun că există o suprapunere uh, în uh, obligațiile de raportare și um, se referă la ENSO-E și ENSO-G, deci aceste rețele fac deja raportare, spun ei. Însă, eu cred că obligațiile de raportare conform regulamentelor europene delegate statelor membre nu pot fi înlocuite de uh, obligații de raportare din partea unor rețele, unde, un, din care uneori fac parte companii private. Eu cred că obligațiile existente de raportare nu se suprapun, com, suprapun complet. Bineînțeles, putem găsi căi de a le împăca, de, ca ele să fie complementare, dar cred că soluția nu este să renunțăm la acest regulament. Al doilea argument este că Uh, s-au făcut deja trei exerciții de raportare și avem suficiente informații pentru a putea încheia exercițiile. Eu cred că din cele trei, numai unul a fost efectuat după 2014, când uh, a intrat în vigoare um, regulamentul, iar uh, Uniunea Energetică este numai un proiect pentru Uniunea Europeană. Cred că nu avem suficiente informații. Iar al treilea argument este că există unele dificultăți în implementarea regulamentului în statele membru. Asta eu nu înțeleg. Dacă Comisia are probleme cu implementarea reglementărilor europene în statele membre, reacția nu este să abrogi reglementările, ci să pui presiune asupra statelor membre să implementeze mai bine. Se vorbește mult despre o mai bună reglementare, însă, și asta s-a întâmplat și în alte sectoare, soluția este o mai bună implementare, nu uh, distrugerea legislației existente doar pentru că există probleme cu implementarea. Deci eu cred că avem nevoie nu să abrogăm acest regulament, nu să-l retragem, ci să continuăm cu acest exercițiu și dar să facem lucrurile cum trebuie în conformitate cu uh, hotărârea curții și cu uh, poziția Parlamentului exprimată și anterior. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Iavor. Am să dau cuvântul Comisiei Europene, doamnei Eva Gerhardt, de la DG Energy astfel încât ea să ne poată prezenta poziția Comisiei pe acest subiect atât de important pentru Comisia noastră. Mulțumesc. Doamna Gerhardt a trebuit să plece, deci voi interveni eu în numele DG Energy. În primul rând, Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei dumneavoastră pentru proiectul de raport care sprijină propunerea Comisiei. Aș vrea de asemenea să amintesc cele două obiective ale acestei, uh, derog, acestei abrogări. Să, în primul rând, să eliminăm un uh, act normativ care nu mai, nu-și mai îndeplinește scopul și, în al doilea rând, să reducem povara administrativă pentru toți actorii vizați de, ace- de acest regulament. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că Comisia nu a luat această decizie cu ușurință sau în mod superficial. Am uh, comandat un studiu extern pentru a evalua rezultatul celor trei exerciții de raportare pentru 2011, 2013 și 2015 și aș vrea să-i răspund domnului Iavor. Uh, studiul a acoperit cele trei uh, exerciții de raportare și am folosit acest studiu pentru, a, pentru um, testarea noastră de uh, rezistență în acest uh, sector făcută în 2016. Câteva răspunsuri pe scurt către domnul Iavor față de unele îngrijorări exprimate. În primul rând, în ceea ce privește hotărârea curții nu am răspuns la hotărârea uh, curții prin abrogare, am înlocuit regulamentul uh, anulat de curte printr-un alt regulament. Deci nu am abrogat uh, doar ca să respectăm hotărârea curții. Și în al doilea rând, un alt element menționat de domnul Iavor, se referea la dificultățile de implementare în statele membre, care nu ar trebui să ducă la o abrogare, ci la o mai bună implementare, tocmai. E bine, în urma evaluării pe care am uh, făcut-o, ne-am dat seama că problemele de implementare uh, aveau ca sursă mai degrabă limitările inerente a ceea ce se solicita în uh, regulament. De exemplu, capacități estimate. Statele membre nu puteau să furnizeze asta de cele mai multe ori la nivelul de precizie de care am fi avut nevoie. Cred că a fost prea optimist să credem că putem ajunge la acest nivel de uh, previziuni. Și un ultim element uh, menționat, un ultim argument adus, se referea la faptul că acum vom avea numai uh, date din partea unor întreprinderi private. Ei bine, în uh, actul de abrogare se solicită ca uh, întreprinderile să ofere informații către uh, operatorii să dea informațiile statelor membre, iar apoi statul membru către comisie. Ne dăm seama acum că deci se, poat, se pot obține aceste informații direct, nu numai prin ENSO-E și ENSO-G, ci și prin observator care ne oferă mai multe informații, ne, ne oferă acces la informații uh, direct. Cam acestea ar fi răspunsul meu. Încă o dată aș vrea să mulțumesc pentru proiectul de raport și pentru intervenții. Ah, thank you very much, madam, for all your remarks. Mulțumim foarte mult, doamnă raportor. Ultimul cuvânt. Mulțumesc, spune doamna Capal. Aș dori să mulțumesc domnului Iavor, dar și reprezentanților comisiei pentru uh, intervenție. Noi am discutat deja, raportorul din umbră a depus uh, amendamente. Termenul pentru amendamente este 26 aprilie. Eu sper că împreună vom putea ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumim foarte mult, doamnă. Deci 26 aprilie la ora 12, termenul pentru amendamente. Este o zi de joi, deci joi la prânz. Votul la ITRE pe 19 iunie. În septembrie, probabil, votul în plen. Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru toate discuțiile. Mâine dimineață, la ora 9, reuniunea coordonatorilor și la ora 10 votăm la Comisia ITRE. Aș dori să vă amintesc încă o dată că între 14 între 13.30 și 14.30 vom avea plenul uh, parlamentar al comunității energetice și este responsabilitatea noastră să fim prezenți. Deci, între cele două părți ale uh, reuniunii Comisiei ITRE um, are loc această întâlnire cu un uh, prânz cu sandvișuri. Mă aștept, deci, din partea dumneavoastră să fiți prezenți la reuniunea plenului parlamentar al Uh, Uniunii Energetice. Și apoi votăm la ora 10 la ITRE. Mulțumesc, ne vedem mâine!